So, Stimate doamne, stimați domni, dragi colegi, suntem în întârziere, dar uh, totuși ar trebui să începem, spun eu. Nu avem mult timp astăzi. Doamna Lichtenberger, doriți să luați cuvântul? La ordinea de zi, da? Imediat. Vă rog, aveți cuvântul. Am o rugăminte. Mâine suntem în uh, Comisia Transporturi de la 9 la 12 și jumătate, 2000 de amendamente. Da, vă ascult, spuneți. Dacă am putea discuta astăzi dosarul, capitolul cu privire la buget. Ce punct de ordine de zi era? Putem încerca Da, se poate face. Nu văd de ce n-am putea o face, dar nu mai știu ce punct e, spune vorbitorul. 22, discharge. Da, o facem înaintea întâlnirilor in camera. Deci înainte de partea cu ușile închise. Acum, corectând deci ordinea de zi, Aveam un bilețel pe aici. La 18 și 10, după audierea domnului Alpadini, vom discuta un document al serviciului juridic, un aviz cu privire la calendar, la termenele fața instanței. Iar după vot, mâine un schimb de păreri cu privire la protecția datelor cu caracter personal, domnul Fos, raportul de la punctul 23 și punctul domnului Bellinguea, fundațiile și partidele europene. Asta după punctul 17, tot mâine. <coughs> Astăzi avem un caz în instanță, Curtea Constituțională Belgiană. Iar punctul cu privire la o imunitate a domnului Stadler uh, va fi amânat pentru că dânsul s-a îmbolnăvit, are suficiente motivații. Și acum cazul doamnei Lichtenberger care vine după punctul 6 astăzi pe ordinea de zi. Dacă nu există observații, trecem direct la punctul 2. Aici aș dori doar să vă atrag atenția că suntem invitați ca membri ai Comisiei Jurii să participăm la prezentarea domnului Reding mâine, mâine după amiază, de la ora 15, va apărea în fața Comisiei uh, Libe o revizuire la jumătatea termenului programului de la Stockholm. Ar fi bine, deci, dacă ați putea participa, dacă am putea participa. Mâine avem nevoie de cărțile electronice pentru vot, votul electronic. Apoi, uh, raportul de ordine de zi din 6 și 19 noiembrie. Dacă nu avem observații până la sfârșitul ședinței, le considerăm adoptate. Lângă mine este domnul ministru Luca din partea președinției cipriote care astăzi, spre sfârșitul președinției cipriote, cu puțin din înainte de Crăciun, ne va da un raport, ne va face un raport. Bun venit, domnule ministru, și aveți cuvântul. Chirie Proedre, acțiotima meli de Evruchinoviliu. Vă mulțumesc, domnule președinte, Doamnelor și domnilor deputați, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați ocazia să vă prezint munca noastră din timpul mandatului președinției noastre, respectiv din a doua parte a anului 2012. În ultimele șase luni, președinția cipriotă s-a concentrat, a depus eforturi pentru a ajunge la Europa mai bună, mai adecvată, atât pentru cetățenii noștri cât și pentru uh, țările noastre vecine în ce privește uh, dreptul civil. Acum, dacă îmi dați voi, aș vrea să fac referire la revizirea regulamentului Bruxelles 1, care constituie baza cooperării judiciare în chestiunile civile. Acest regulament definește regulile pentru jurisprudența internațională a tribunalelor, atât în ce privește dreptul civil cât și dreptul comercial și de asemenea facilitează recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești din Uniunea Europeană datorită acestei cooperări și acestui sprijin. Vom continua um, eforturile noastre și rezultatul muncii noastre se adaugă rezultatelor obținute de președințiile precedente și noi, din fericire, am reușit să finalizăm negocierile. Așa cum știți, această propunere a fost uh, adoptată cu ocazia ultimului Consiliu JAI și pe 12 decembrie regulamentul a fost semnat în prezența subsecretarului de stat, domnul Mavroiani, pentru chestiuni europene și în prezența președintelui Schulz. Și de aceea vreau să mulțumesc Parlamentul European și mai ales domnului raportor Tadeusz Jefka pentru toată cooperarea de care ne-am bucurat, o cooperare excelentă pe parcursul uh, negocierilor. Președinția cipriotă a reușit de asemenea să facă progrese în vederea Consiliului de luna decembrie um, um, de Justiție și Afaceri Interne, mai ales în ce privește recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție, în ce privește chestiunile de drept civil. Acest proiect de regulament este deosebit de important pentru cetățenii europeni și era o prioritate pentru președinția noastră. Am uh, fost în contact uh, permanent în cadrul grupului de lucru cu raportorul Parlamentului European. Obiectivul acestei propuneri este să se stabilească un cadru juridic complet care va permite ca uh, o serie întreagă de măsuri de protecție care sunt luate într-un stat membru să fie recunoscute și aplicate și în alte state membre. Deci va exista un mecanism adecvat pentru a permite această recunoaștere în alte state membre. Vom putea spune că aceste măsuri vor beneficia de libera circulație în Uniunea Europeană. Și această propunere era ultimul punct în suspens din pachetul legislativ care avea drept obiectiv uh, consolidarea drepturilor victimelor în Europa și, în plus, această propunere completează directiva uh, 2011-99 uh, um, acolo unde existau măsurile de protecție în ce privește cazurile penale. Cu ocazia ultimului Consiliu JAI de pe 7 decembrie, Consiliul a adoptat o abordare generală pentru această propunere de regulament și următoarea președinție, președinția irlandeză, va demara contactele oficiale cu dumneavoastră, astfel încât această propunere de regulament să fie adoptată cât mai repede cu putință. Ajung acum la propunerea de regulament pentru adoptarea Ordinului European de Sequestrare a Conturilor. Pentru că ne dorim să reducem cheltuielile foarte importante care se înregistrează în prezent și să uh, reducem numărul de obstacole cu care se confruntează creditorii atunci când vor să-și recupereze banii. Acest regulament va defini o procedură a europeană autonomă și completă pentru toate chestiunile transfrontaliere. Și vor exista garanții pentru debitor uh, și vor exista și niște circumstanțe foarte bine definite, astfel încât creditorul să aibă acces la acest ordin de sequestrare, de poprire a conturilor, astfel încât să reușească să-și recupereze uh, banii într-un alt stat membru. Președinția cipriotă consideră că acest regulament va putea să contribuie la creșterea economică, deoarece va facilita recuperarea datoriilor. Și, din acest motiv, ținând cont de circunstanțele economice dificile, dificile prin care trece Uniunea Europeană, noi credem că acest regulament era destul de important. Am organizat numeroase întâlniri în cadrul grupului de lucru și, în timpul acestor reuniuni, s-a încheiat prima lectură a propunerii comisiei. Și acum s-a demarat a doua lectură a noului text. Am avut ocazia să discutăm despre această propunere atât la Consiliul Informal JAI, care a avut loc în iulie la Nicosia, cât și cu ocazia Consiliului JAI, care a avut loc în octombrie la Luxemburg. Rezultatul acestor negocieri a fost adoptarea unor linii de orientare uh, cu ocazia Consiliului Jai din decembrie. Aceste linii de orientare politice arată că obiectivul politic este următorul. Crearea unei noi proceduri la nivel european, o procedură completă care să permită emiterea acestui ordin european. În plus, acest regulament se va aplica numai pentru chestiunile transfrontaliere. Și elementul uh, surpriză este principalul atu al acestui ordin. Consiliul a mai subliniat nevoia de a avea un tratament uh, egal și o protecție egală atât pentru creditor cât și pentru debitor și să fie respectate în egală măsură drepturile ambelor părți. Noi considerăm că aceste linii de orientare vor permite accelerarea discuțiilor în ce privește această propunere de regulament. Ținând cont de punctele divergente care încă există uh, atunci când uh, um, se discută atribuirea unui patrimoniu uh, între soți sau între rude, um, este obiectul a două alte propuneri de regulament, care de asemenea erau o prioritate pentru președinția noastră. Ca atare, am organizat patru reuniuni, fiecare de câte două zile, pentru grupul de lucru și, de asemenea, am organizat un seminar la Nicosia în luna octombrie pe această temă. Iar doamna raportor, Alexandra Tain, a fost invitată la acest această reuniune. În timpul reuniunilor uh, grupului de lucru de la Consiliu am examinat în aprofunzime cele două propuneri de regulament uh, aferente și s-a ajuns la cea de-a treia lectură, la încheierea celei de-a treia lecturi a, a acestor texte în timpul președinției noastre. Cu ocazia acestor întâlniri s-au făcut multe progrese și s-a ajuns la o înțelegere asupra multor puncte. Cu ocazia ultimului Consiliu JAI, cu uh, avizul statelor membre, cu acordul statelor membre, de asemenea au fost adoptate linii de orientare politică pentru aceste două propuneri de regulament și, și în acest caz, considerăm că aceste linii de orientare vor permite realizarea de progrese uh, uh, concrete în timpul președinției irlandeze. Aceste linii de orientare generale sunt uh, punctul de plecare pentru discuțiile cu privire la felul în care se va împărți patrimoniul între membrii aceleiași familii și va permite și recunoașterea hotărârilor judecătorești. Ne așteptăm ca acest grup de lucru să analizeze în ce măsură aceste regulamente pot să se aplice și uh, partenerilor uh, de facto, dar nu căsătoriți. Acum, în ce privește propunerea de regulament pentru dreptul european comun al vânzărilor, deși acest punct nu a fost o prioritate pentru președinția noastră, uh, am propus să se uh, examineze prima anexă a acestei propuneri de regulament. Este o propunere foarte interesantă și există multe consecințe juridice pentru toate părțile interesate. În calitatea noastră de președinție prin rotație am considerat că trebuia să acordăm tuturor timpul necesar pentru a-și evalua și a-și fixa poziția generală. În ce privește așteptările pe care le avem față de acest text și posibilitatea acordată fiecărui stat de a-și exprima poziția, noi am considerat că era nevoie de mai mult timp. Și suntem siguri că examinarea acestei propuneri va putea să înceapă în curând, o examinare în profunzime. În ce privește cadrul financiar multianual pentru 2014-2020, propunerea de regulament care se aplică domeniului justiției, Aș vrea să subliniez faptul că noi am reușit să definim o abordare generală în iunie deja. Această abordare generală acoperea întregul text cu excepția două chestiuni. Mai întâi, în ce privește resursele bugetare. Ne-am întrebat dacă în ce privește politicile în domeniul stupefiantelor, dacă ele trebuiau incluse în programul justiției sau nu. Știți că în ce privește resursele există negocieri orizontale, dar mai precis despre politica în domeniul stupefiantelor, aș vrea să spun că este nevoie de discuții suplimentare și detaliate. Ne dorim să ajungem la o soluție în tot cazul înainte de sfârșitul acestui an. Am stabilit contacte cu comisiile juri și LIBE și ne-am dat seama că poziția Parlamentului corespunde poziției Consiliului din multe puncte de vedere. De exemplu, acordați o mare valoare formării uh, judecătorilor. Și răspunzând scrisorii Parlamentului de pe 14 martie 2012 în ce privește pregătirea profesională a judecătorilor, noi am vrut să arătăm că acest subiect era foarte important pentru noi și acum s-a transformat într-unul din obiectivele precise ale acestui program. Formarea judecătorilor este un element fundamental pentru promovarea unui spirit juridic european. Și nu trebuie să se limiteze doar la judecători de altfel, ci trebuie să îi privească și pe avocați și alți magistrați sau uh, personal uh, juridic. Acțiunile finanțate au fost de asemenea discutate și finanțarea se va face în baza anumitor criterii. Va trebui să definim o plus valoare la nivel european. Au fost uh, uh, discuții despre indici și vom avea nevoie de o bază clară pentru a putea face o evaluare mai precisă a acestor acțiuni și acestor indici. Au fost organizate mai multe discuții tripartite în timpul președinției noastre, cu participarea Parlamentului, bineînțeles, și s-a ajuns la un acord asupra mai multor aspecte. În ce privește e-justice, justiția electronică, și aici am avut ocazia să organizăm numeroase întâlniri și am ajuns la rezultate tangibile în octombrie, anul în curs mai ales în ce privește punerea în aplicare și crearea acestui um, punerea în aplicare a dispoziției legislative pentru a crea acest centru unic pentru justiție. Au fost promovate anumite tematici. De exemplu, există acum o adresă unică pentru rețeaua judiciară europeană, atât pentru chestiune de drept civil cât și de drept comercial. S-a ajuns la o înțelegere și în ce privește banca de date, baza de date a curții europene competente care la rândul său va putea să transfere aceste date către un centru judiciar european care va fi competent în domeniul dreptului civil. Deoarece ne dorim ca acest portal e-justice să fie mai vizibil, mai ușor de folosit. Am lansat și campanii de comunicare pentru a face reclamă acestui nou portal și noilor uh, funcționalități și există um, folosiri, există asemenea acțiuni de promovare prin intermediul uh, rețelelor sociale și nu numai. Acum, în ce privește anul european al cetățenilor, deci 2013, și acesta a făcut obiectul unor campanii de comunicare. Aș vrea să vă reamintesc propunerea legislativă în ce privește e-justice, care ar trebui să fie uh, publicată la începutul anului 2013. Și proiectul care a fost adoptat în 2008 în domeniul e-justice va expira în 2013. Și în plus de acțiunile care erau deja incluse, vor exista noi inițiative, tocmai pentru a permite pregătirea unui nou proiect de acțiune pentru perioada de după 2013. Închei acum vorbind despre brevete brevetul european. Ar fi păcat să nu vorbim despre munca care a fost depusă de către comisia dumneavoastră în ce privește brevetul european, pentru că s-a dorit găsirea unui acord. Președinția noastră adresează mulțumiri raportorilor Linen, Rapcai și Baltasare deoarece fără colaborarea dumnealor nu am fi putut să obținem ceea ce am obținut. Aș vrea să vă mai reamintesc astăzi faptul că aceste două regulamente au fost adoptate de către Consiliul competent și mâine ar trebui să fie semnate de către președintele nostru. Singurul lucru care a mai rămas este semnătura și ratificarea acordului cu privire la um, instanța unică competentă și acest lucru ar trebui să se întâmple în cursul lunii februarie 2013. În concluzie, aș vrea să vă mulțumesc pentru atitudinea constructivă, pentru spiritul deschis și de cooperare de care ați dat dovadă în timpul președinției noastre astfel încât să putem să adoptăm niște puncte fundamentale pentru a avea acest spațiu comun de libertate, securitate și justiție. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau acum la dispoziție dacă doriți să ne adres- să-mi adresați întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru acest, acest bilanț atât de impresionant. Mulțumesc și pentru cooperare. Am uh, lucrat chiar în această ultimă săptămână la mm, semnarea regulamentului Bruxelles. Acum am uh, semnat de curând, am adoptat și regulamentul cu privire la brevete. Sunt lucruri care reprezintă pietre de hotar, sunt lucruri de succes, ceea ce arată că țara care deține președinția în a doua jumătate a anului nu are șase luni la îndemână, ci doar vreo patru luni jumate. De aceea, cu atât mai impresionante rezultatele dumneavoastră și vă mulțumesc în numele întregii noastre comisie. Nu știu dacă mai există observații din partea colegilor, dar cele spuse de colegul Luca. Tadeus. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș alătura și eu celor spuse de dumneavoastră. Trebuie subliniat că, deși au avut puțin timp la dispoziție, iată, putem fi și noi mândri de rezultatele președinției cipriote. E bine că ceea ce am început a putut fi dus la bun sfârșit, asta pentru că a existat o bună cooperare, o coordonare, au fost uh, adoptate documente importante pentru buna funcționare a pieței unice. Spuneți și dumneavoastră acest lucru, mulțumesc și din partea mea. Mult succes în, în continuare. Următorul vorbitor. Mulțumesc și eu președinției cipriote a Consiliului. Dosarele mele au progresat mult, mai ales transportul de marfă. Mă bucur că colegii din Cipru au fost atât de deschiși și față de uh, Uh, parteneriatele conjugale și con conferința din uh, Nicosia a fost foarte interesantă și utilă și aș sublinea încă o dată că acea variantă suplimentară de a alege judecătorii la Curtea de Justiție a fost o idee foarte bună și în dialogul tripartit am ajuns foarte departe, chiar dacă discuțiile au fost dificile. Sincer vă spun, nu așteptam atât de multe de la președinția noastră, pentru că sunteți o țară mică, dar v-ați autodepășit, cel puțin în domeniile cu care am avut eu de lucru. Mulțumim, doamna Wikström. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc în numele grupului ALDE cu toții știu că Ciprul este o țară minunată, mică, dar frumoasă, în, undeva în Marea Mediterană. Cu toții am avut senzația că ar fi o țară mică, dar după această preștenție avem o imagine a unei țări nu doar mici și frumoase, dar și interesante și o țară importantă pentru Europa. și pentru că ați reușit ca în timpul acestei președinții să atingeți atât de multe. Uh, noi suntem impresionați. Dosarul cu privire la brevete așteptat de mult o soluție. Ne bucurăm că am reușit să-l ducem la bun sfârșit. Și mult timp de acum încolo se vor simți aceste urme lăsate de președinție cipriote. Deci, încă o dată, o țară mică și frumoasă, dar înainte de toate o țară importantă pentru Europa. Și constatăm acum realizările acum când se apropie finalul președinției. Mai există și alte subiecte, unele tratate de mine. Pachetul uh, comun de azil, care se apropie și el de final. După cum s-a spus, multe domenii, iată, în care președinția cipriotă a avut realizări. De aceea nu vă vom uita prea repede. Din contră, vă vom ține minte ca o țară importantă în Europa. Mulțumesc și vă urez o dihnă plăcută după aceste luni atât de intense. Mulțumesc. Domnule ministru, doreți să mai adăugați ceva? Din sală nu mai sunt observații. Sinitos, κύριε Πρόεδρε, apologumă για... Domnule președinte, de obicei ne cerem scuze pentru lucrurile pe care nu am reușit să le realizăm. Sunt foarte mișcat și fericit pentru că am reușit să ne îndeplinim promisiunile. Suntem o țară mică. Și pe lângă ceea ce am făcut, Sper că v-ați bucurat și de ospitalitatea cipriotă, cei care ne-ați vizitat țara. Este un obiectiv comun. Europa o, un spațiu al justiției, al libertății și al siguranței. Vă mulțumesc! Mulțumesc! S-au spus câteva lucruri frumoase. Mulțumim! Eu vă urez sărbători fericite și un an nou bun! Continuăm cu ordinea de zi. Și acum raportul doamnei Roth Berend. Mulțumesc! când am devenit raportor pentru acest statut al funcționarilor, am crezut că subiectul va deveni, va intra în legislație. Um, lucrurile sunt diferite. E bine că vorbim acum, la sfârșit de an, despre acest lucru și e bine că vă pot spune unde ne aflăm în momentul de față. Speram și eu să vă pot spune ceva interesant. În ședința anterioară m-am întâlnit cu raportorii din umbră. Ei au fost foarte prietenoși, foarte colegiali, dar au pus întrebarea ce e nou, de fapt. Am spus multe lucruri noi nu există. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, a apărut și ceva nou, dar aș dori să prezint colegilor și colegilor care e situația actuală. Nu există noutăți din partea Consiliului nu au existat discuții oficiale cu vreo președinție, nu au existat dialoguri tripartite. Președinția cipriotă nu a primit mandat de negociere pentru că statele membre doreau să aștepte soluționările discuțiilor din uh, cadrul financiar multianual. S-a sperat că o decizie va fi luată la sfârșitul lunii noiembrie și că atunci vor găsi mai multă claritate, însă acum așteptăm datele de 7 și 8 februarie. Următorii pași arată rap raportul final președinției cipriote trimis astăzi în mod corect către Coreper. În acel uh, raport <clears throat> sunt puține modificări față de raportul de progres al președinției daneze. Sunt câteva puncte puțin importante, așa cum apăreau și la danezi, unde nu era deloc clar ce majorități există. Se vorbește un pic despre agenții contractuali, dar oricum lucrurile diferă mult față de ce am votat noi aici. Se vorbește de metodă, de metoda de calcul și până la cât ar putea ajunge valoare maximă. Și un lucru minunat în raportul de progres al colegilor din Cipru, vă citesc în original, unde e vorba de pensii, îi spun că vârsta propusă de pensie de către comisie e în regulă, dar apoi spun și citesc în original. A link between the retirement age and life expectancy should be assured, whereas early retirement without any penalization should be abolished. Das heißt, um, adică există unele state membre care par care vrea să facă o legătură între speranța de viață și vârsta de pensionare. E o idee plină de fantezie. Se creează astfel multe locuri în statele membre. Iar în ceea ce privește reducerea de personal, se referă la cei 5% din textul comisiei și consideră că ar trebui să fie un minim. Probabil că raportul de progres va fi adoptat pe 20 decembrie, în câteva zile. Este însă doar luat la cunoștință. El prezintă situația actuală și, după cum am spus, nu au mandat de negociere. Deci ne aflăm în mai mult sau mai puțin aceeași poziție ca acum 8 luni. Consiliul se va reuni pe 7-8 februarie. Pe 11 există un grup de lucru al președinției irlandeze și după rezultatele acelei ședințe vor apărea discuțiile tripartite, sper. Așa cum știm cu toții, pentru că cunoaștem bine regulamentele, pentru noi toți a fost clar de mult ca o parte a statutului, care e în vigoare, a fost modificat în 2004, se referă la metodele adaptărilor salariale și la acele taxe uh, de solidaritate, special levy se numeau. Noi știm că ambii factori sunt prevăzuți în lege și că expiră pe 31 a 12 a 2012. Așadar, de la 1 ianuarie nu va exista nicio metodă până nu va fi adoptată una nouă, până nu va fi adoptată legislație nouă. Și mai înseamnă și că de la 1 ianuarie nu se va mai face această plată de solidaritate. Vicepreședintele Comisiei și comisarul uh, responsabil, Marov Șefcovici, a transmis domnului președinte Schulz și domnului Maroianis, președintele Consiliului din partea Ciprului, a cerut Coreper și Consiliului o prelungire a metodei și o prelungire de până la un an până la intrarea în vigoare a unei noi legislații. A dorit să se asigure că în ianuarie nu se va ajunge la o mărire salarială automată pentru că nu, legalii nu vor mai putea reține acel, uh, acea plată socială. Coreper a discutat subiectul în ședința din de acum două săptămâni, joi înainte de Strasburg. Și după o discuție relatată diferit, depinde de pe cine întrebați, a, au prezentat situații diferite și au spus că am putea, s-ar putea prelungi plata acelei taxe sociale, dar nu și metoda. Astea sunt niște prostii de păcălit copiii. Cel târziu, în aprilie, mai, iunie, vom avea legislație nouă și metoda va fi calculată pentru a doua jumătate a anului dar sunt așa niște povești de adormit copiii că e sub nivelul nostru. Dar trebuie să o spun, trebuie să raportez aceste fapte. Statele membre nu au găsit majoritate calificată. Singurii care au fost pentru prelungirea metodei și a taxei de solidaritate pentru a nu se ajunge la o creștere automată a salariilor au fost Belgia și Luxemburgul. Regatul Unit nu dorea niciun caz să modifice metoda. Sunt sigur că n-au înțeles cum funcționa, de fapt, dar uh, probabil doreau să complice lucrurile. Jurnaliștii spun din surse bine informate Așa și eu, din surse bine informate, am auzit că există câteva capitale care consideră că nici nu e așa de rău dacă ziarele vor scrie din ianuarie că salariile funcționarilor vor crește cu 5,5%. Și nici această posibilă știre nu a dus la un uh, acord în Consiliu. Așadar, Coreperul a respins propunerea comisiei. Într-adevăr, lucrurile ar fi fost uh, complicate. Noi însă am fost gata să începem acele discuții uh, dificile, însă nu a existat disponibilitate din partea statelor membre. Comisia trebuie să acționeze, așadar, măcar ea a făcut următorul lucru, a propus, pentru că asta trebuie, e obligată prin lege să prezinte adaptările salariale și de pensii anuale. Nici acolo nu au găsit majoritate calificată. În afară de Belgia și Luxemburg nu a mai fost niciun alt stat membru pentru, deci niciunul din cele două cazuri. Au fost în permanență 6-7 state medii și mari împotrivă, plus o grămadă de abținere, așadar nu au ajuns la <clears throat> majoritate. Eu, ca raportoare, dar și în calitate uh, personală, am făcut două declarații de presă. Pe de o parte, pe întrebarea pe situația de a nu putea fi Uh, capabil să prelungească situația. Am dat o declarație de presă în acest sens și am atras atenția asupra inactivității statelor membre care nu vor să vadă ce e necesar, nu vor să recunoască că trebuie făcut ceva. De asemenea, m-am referit la eșecul Consiliului, pentru că e vorba de o adaptare prevăzută anual, atât a pensiilor, dat fiind fondul de pensii din Uniunea Europeană, dar și a veniturilor și a metodei. Legislația le impune acest lucru și acum lucrez la o declarație de presă împreună cu colegul Baltazar pe, în numele Parlamentului pentru că e în mod evident un eșec al Consiliului care nu recunoaște legislația existentă, ceea ce va ajunge din nou la o plângere în fața instanței din partea comisiei. Instanța va decide din nou că e necesară adaptarea, uh, nu are marge de manevră oricum și sper că statele membre vor, vor începe să recunoască nevoia de a respecta legislația. Totuși acești uh, oameni când vin la Bruxelles S-a mai întâmplat să vedem ca pe drum din țară până la Bruxelles să-și întoarcă hainele pe dos. Nu ne mai miră astfel de schimbări de opinie. Cam acestea ar fi ce era, ce era de spus. Am mai transmis uh, președintelui, secretariatului ce era de spus. Văd că în sală avem și reprezentanții comisiei care știu, uh, care a fost la fața locului la acele discuții. Aceasta este, deci, situația. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Sunt într totul de acord cu colega Roth Berend. Ea a descris situația din Consiliu foarte exact. încet, încet nu prea mai putem tolera modul în care Consiliul încearcă cu diferite metode să forțeze poziții ale Parlamentului sau, de fapt, să, să, să-și facă singur rău. Noi cu toții suntem Uniunea Europeană, deci nu putem spune că cei de la Bruxelles sunt uh, răi și cei cu minți de la Viena, Berlin, Paris și celelalte capitale și văd de treabă. Problema e că prea puțini oameni din Europa cunosc ordinea instituțională de, la, de aici. Și atunci se dă vina pe UE în general. Asta e marea mea problemă. Iar acest lucru trebuie comunicat altfel. Eu cred că avem probleme pentru că nu e pentru prima dată că se întâmplă acest lucru. S-a văzut în mai multe dosare, să aici lucrurile devin cu totul obscure și se pare că în anumite state membre, din cauza alegerilor, se creează o polemică și politicienii insistă să păstreze aceste discuții în vigoare în loc să le rezolve. Am făcut propuneri la momentul respectiv și în numele grupului. Am propus o taxă de solidaritate progresivă. Nu știu dacă din punct de vedere juridic se poate face, însă eu am propus ca pentru pensiile foarte mari să introducem tot o astfel de taxe de solidaritate și ne-am mai gândit, dată fiind discuția, Și în ceea ce privește banii pe care îi primesc expații, ca acolo să fie vorba de sume fixe și nu proporționale și ca după o vreme aceste sume să nu mai fie plătite. Dacă persoana trăiește de nu știu câți ani la Bruxelles, devine localnic, nu mai e un străin la nesfârșit. Ar trebui deci clarificate uh, aceste aspecte. Există o poziție comună a noastră. Pe mine mă supără în special politica Consiliului, care devine dăunătoare, ne creează probleme, pentru că noi nu ne aflăm în uh, capitale să putem comunica la, voce la fel de puternică cum o fac alți colegi din țară pentru a arăta cine e responsabil. Acest lucru ni s-a mai întâmplat și în alte dosare deja și aici devine din nou um, foarte clar. Mulțumesc, următorul vorbitor. Da, nu pot decât să susțin cele spuse de doamna uh, Lichtenberger. Și după părerea mea, cei care trăiesc de un anumit număr de ani aici n-ar trebui să mai primească astfel de plăți. Doamna Roth Berend, aș dori să-i spun că în ceea ce privește legătura dintre vârsta ieșirii la pensie și uh, vârsta medie, făceați un, o paralelă despre care ați glumit. Mi-aduc aminte că în Parlament am încercat să adoptăm un raport cu privire la o vârstă egală de ieșire la pensie în uh, întreaga Europa și mi-aduc aminte de o ministră care a spus dacă vreți să ieșim la pensie abia la 67 de ani, în țara noastră nu veți mai avea pe nimeni care să iasă la pensie pentru că e așteptarea vieții în țara noastră. Adică nivelul, eh, vârsta medie. Eh. Și mi-aduc aminte că am avut acea discuție atunci, am, am glumit despre speranța de viață, dar așa stau lucrurile. Uh, în primăvară, în Germania, s-a ajuns la un, situația în care, în sfârșit, un cetățean din fostul bloc comunist, din DDR, are aceeași speranță de viață ca unul din fosta Republica Federală Germană. Deci a durat 23 de ani. Și e de așteptat că la cei care nu au avut o astfel de susținere puternică din vest, ca în cazul Germaniei, lucrurile diferă și vor, abia încet, încet situația din Est se îmbunătățește și se apropie de vestul Europei. Și nu mi se pare deloc greșit ca acele state să vină și să spună ce rost are să așteptăm până la așa o vârstă înaintată de pensionare, că oamenii oricum ne mor înainte de vârsta respectivă sau la scurt timp după. Și vreau să mă întreb un lucru, pentru că eu votasem pentru acea categorie suplimentară de secretare. Doream să întreb dacă s-a discutat subiectul în uh, Consiliu sau dacă subiectul a fost îngropat. Și dori să spun și eu ceva, președintele. Trebuie spus foarte clar acest lucru. Dacă se ajunge la acel plus 5,5%, vina e doar a Consiliului și a statelor membre care s-au obținut de la urma propunerea domnului Șefcovici. Și de fapt lor nu le pasă de acei 5,5%. Probabil cu prima ocazie în presă vor folosi acest lucru pentru a certa Europa. E incredibil, dar Așa stau lucrurile și trebuie spus clar. Tot clar trebuie spus că în curând uh, va veni a doua decizie a instanței cu privire la metodă. Și e clar că instanța va decide la fel ca data trecută. Acum e a treia oară că ajungem cu astfel de situație. Uh, Consiliul nu face decât să revină cu același subiect în instanță pentru a trage de timp. În țara mea așa ceva se pedepsește. Dacă întrebarea a fost o dată clarificată de instanță, trebuie respectată această decizie. Nu poți merge din nou cu aceeași situație, mai ales în rolul de colegiuitor. Regulile acestea au fost uh, făcute de Consiliu în unanimitate, pentru că nu exista codecizie pe atunci. Toți au stat acolo, au dat din cap și au zis, da, așa facem. Și acum nu-și mai respectă regulile pe care ei le-au adoptat. Și încă un lucru trebuie spus. Eu am senzația că o mare parte a problemelor pe care le avem și văd acest lucru într-o serie întreagă de discuții pe care le avem la fața locului în statele membre, dar și în propriul meu stat membru, o mare parte a acestor probleme par să fie să ajungă în presă pentru că există niște funcționari la nivel național care sunt invidioși pe funcționarii de la nivel european. Au senzația că au aceeași pregătire, dar primesc mai puțin bani și atunci vin cu astfel de, forțează astfel de decizii sau de, dau declarații de presă. Și atunci nici nu contează că în anumite instituții s-a ajuns la îmbunătățiri și la o metode diferite, De multe ori, în, uh, la nivel național, situația s-a îmbunătățit mult mai mult decât aici. Sigur, nu, e, nu noi trebuie să discutăm acest lucru aici, e regretabil. Dar iată, dosarul nu s-a mai mișcat de șase luni. Avem un uh, mandat pentru negocieri în prima lectură și nu am putut progresa pentru că se blochează în Consiliu. Voi da imediat cuvântul Rotberend, doamnei Rotberend pentru răspunsuri, dar nu se întâmplă nimic, pentru că Consiliul nu vorbește serios despre acest subiect. Nici nu se există vreo tendință de a încerca să se găsească un uh, mandat. Nu, se, toți așteaptă cadrul financiar multianual. Dar cine crede că prin cadrul financiar multianual se va soluționa situația statutului funcționarilor, greșește. Greșește serios, pentru că nu așa vor funcționa lucrurile și pentru că nu vom fi de acord. Noi dorim o soluție logică, există o serie întreagă de propuneri Nu putem lăsa uh, senzația că discutăm planul financiar multianual și că din cauza aceasta suferă aparatul funcționarilor europeni. Nu e acceptabil, nu e în interesul Uniunii Europene, dar las acest lucru deoparte. Doamna raportor, din nou, mulțumesc! Nu pot decât să subliniez ceea ce ați spus. Este într-adevăr incredibil. Avem o legislație, avem statutul funcționarilor cu metoda prevăzută acolo, și cu toate celelalte reglementări și cu unanimitate, așa cum ați spus, a fost adoptat în 2003 2004. a intrat în vigoare în mai 2004 și dintr-o dată cu toții se prefac că nu au avut nimic de a face cu acesta. Vechile state membre au uitat acest lucru, iar noile state membre se prefac că achiul nu li se aplică. E ca un, uh, o, o Europa din meniu și fiecare și alege cam ce ar dori de pe meniul respectiv. Să nu uităm totuși la aceste state membre la 2012 în Germania salariile au crescut cu 4,3%, Belgia 2,5%, Luxemburg 2,5%, Franța la fel, plus 1,8%. Iar se ajunge la o medie de, 0, de 1,7, Italia 0, țările de jos minus, Spania minus 3%, da, ajungem deci la o medie de 1,7%. Și de aceea aveți dreptate în ceea ce spuneți. E vorba de un complex de inferioritate din partea funcționarilor, iar uh, ceea ce privește întrebarea pe care ați pus-o, acea nouă categorie, nu s-a spus nimic de către Consiliu Acea parte nu a fost discutată deloc. Au spus că da, ar fi minunat să putem uh, reduce economiile. Eu n-am râs de speranța de viață și legătura cu uh, pensia. Dar am putea în fiecare an să vedem care, cum se mișcă speranța de viață și putem <coughs> atunci modifica pensia la fiecare 2-3 ani. Dumneavoastră sunteți juristă, cunoașteți situația, nu trebuie eu să vă dau lecții cu, cu privire la cum evoluează aceste lucruri. Iar în ceea ce privește acei bani pentru expați, date fiind și observația domnului Lichtenberger, aș spune că, da, haideți să vedem ce e o, o astfel de alocație. Putem discuta acest lucru. Dacă cineva a ocupat un post timp de 10 ani, da? Deci cineva a venit aici pentru a începe acest loc de muncă. Regulile sunt foarte stricte, depinde unde a locuit înainte. N-a locuit în Belgia, altfel n-ar primi acești bani. Deci cineva se deplasează într-o altă țară și primește această alocație de expat. Și să avem grijă. Sunt două puncte aici de menționat. Vârsta medie va fi undeva între 25 și 35 de ani deci după 10 ani, aceste persoane au 35 până la 45, după care salariul lor este diminuat cu 16%. Cu experiența medie acumulată în acești 10 ani, ce credeți că vor face? Cei care sunt buni vor pleca cu uh, cunoștințele acumulate. Firmă de consultanță, un birou de avocatură sau direct în industrie și câștigă de 3 ori mai mult cei care nu sunt buni, cei pe care nu-i dorește nimeni, rămân în instituții. Și mă întreb dacă asta este ceea ce dorim. Haideți să ne gândim însă și la serviciul diplomatic. Serviciul diplomatic primește o astfel de alocație pentru străinătate și nu pentru că a lucrat 5 ani în Africa, 3 la Bruxelles și apoi încă 7 la Mexic. Asta e separat. Au uh, cumpărături fără taxe și așa mai departe, membrii Coreper ne-au ascuns aceste lucruri, atât nou cât și președintelui Consiliului. Pentru că eh, eu propun ca statele membre, ca să fim consecvenți, statele membre ar trebui să reducă și banii aceștia pentru corpul diplomatic. Dar dacă o spunem că o facem prin instituțiile europene, nu o facem în reprezentanța permanentă, nu o facem în altă instituție. E din nou un complex de invidie. Și știm clar că acest lucru nu se va întâmpla niciodată în serviciul diplomatic, nu se va întâmpla. Și și eu sunt interesată să am cei mai buni uh, angajați și colaboratori, să-i pot păstra și să putem păstra și folosi cunoștințele pe care aceștia le-au acumulat. Când am educat acești oameni, când s-au pregătit, ar fi, ar fi bine să-i păstrăm și nu să, se, să plece. De aceea nu sunt gata să susțin o modificare a acestei alocații pentru expați. Despre taxele de solidaritate am spus întotdeauna că putem discuta. Așa e, statele membre râd despre această sumă. Ei spun că oricum nu e vorba de bani, să-i dăm în continuare 3, 4, 5 luni și noi putem continua cu declarațiile noastre populiste. Președintele are dreptate în ceea ce spune urmăriți tocmai, ei urmăresc tocmai acest lucru, utilizează această taxă ca instrument pentru a impresiona votanții, cetățenii, cum doresc. Trebuie să ai nervi pentru așa ceva și eu am nervi și recomand tuturor să-și păstreze nervii. Deci trebuie să continuăm. Acum însă că vorbim între noi. Sigur, mi-aș putea închipui să modificăm acea taxă de solidaritate. Sigur, poate fi modificată până spre AD16, dar vreau să primesc și ceva în schimb. Nu fac fără a primi ceva în schimb. Ce primesc în schimb? Cu un lucru nu sunt de acord. Nu pot fi de acord ca, la, ca pensiile să fie scăzute cu adevărat cei mai puțini, poate eu ar trebui să știu aceste valori, dar nu le știu pe de rost. Deci cei mai puțini ajung la acel procentaj maxim. Majoritatea sunt în uh, managementul mijlociu și nu au acele 70%. <clears throat> Deci nici măcar nu se, le, nu se echivalează cu inflația. Și apoi mai vreți să le mai și luăm 6 sau 8%? Nu, nu vreau așa, așa ceva. Nu vreau ca oamenii care, indiferent unde au lucrat, ulterior când ajung în sfârșit la pensie, să le scădem pensiile. Nu voi susține acest lucru și nu pot fi de acord. Dacă considerați că putem economisi bani, am foarte multe idei, să știți. La traduceri, de exemplu, nu mai trebuie tradus fiecare text de lucru al grupului de lucru în toate limbile. Acest lucru îl vor învăța și statele membre cu gura cea mai mare, țările de jos, de exemplu. Nu cred că totul trebuie tradus. Dacă ne uităm la numărul, la populație, nu cred că totul trebuie tradus în daneză și în olandeză. Ehm, dacă jucăm dur, să jucăm dur. Trebuie să facem reduceri, sunt gata să facem reduceri, dar în mod obiectiv. Să ne uităm și noi, să vedem ce costuri administrative putem reduce. La clădiri, de exemplu, la personal oare, să nu uităm unde putem avea uh, astfel de reduceri de cheltuieli. Dar nu sunt de acord ca Consiliul să-și continue jocul cu funcționari calificați care nu prea știu limbi străine, vin din când în când la Bruxelles, dar în rest trăiesc bine mersi în capitale și care apoi ar fi de părere că își informează șefii, dar aceștia au cunoștințe submedie, aceștia informează mai departe la nivel politic și acolo există același complex de inferioritate și ei au senzația că am putea duce, purta o discuție, pe când această discuție nu e deloc uh, logică și clară. Dacă e să se facă reducere, am spus, sunt de acord, dar un lucru trebuie spus. Dacă Consiliul consideră că trebuie să jongleze cu valori, așa cum îi place guvernului britanic să facă, să le spunem ce înseamnă acest lucru. Pentru mine nu e nicio problemă când mijloacele financiare din uh, fondurile structurale nu sunt aprobate după 3 luni, ci după 12 luni. Eu nu am nevoie de fondurile structurale. Dacă nici Regatul Unit nu are nevoie de ele, cu atât mai bine. Și dacă Franța nu depinde de a primi repede fondurile pentru agricultură, cu atât mai bine. Economisim și mai mult personal. Vreau să atrag atenția asupra cauzalității și sper că și Comisia înțelege acest lucru. Eu știu că Comisia lucrează foarte bine și uh, am maxim respect pentru domnul Barroso și pentru președintele Parlamentului, dar trebuie arătate cum, care sunt cauzele. Puțini funcționari prost pregătiți se rotesc în permanență, acestea sunt consecințele. Dacă vreți acest lucru, foarte bine. Dacă nu, atunci dacă vreți ca nu vă mai așteptați la o majoritate din partea noastră. Mulțumesc, văd că alte observații nu există. Comisia, vă rog. Thank you very much, Chairman. I would just... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că Comisia este îngrijorată și credem că procesul are de suferit se creează instabilitate în rândul angajaților prin aceste întârzieri și, prin urmare, în instituții. Propunerea noastră pentru modificarea statutului funcționarilor este deja de un an pe masă. Și raportul doamnei Rodberent a fost aprobat de dumneavoastră acum 8 luni. Credem că e momentul să începem trialogurile și este important să facem acest lucru repede, în cât mai scurt timp, pentru că se creează probleme în funcționarea instituțiilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Deci, doi din trei sunt în stand-by. Așteptăm pe al treilea să vedem cât durează această așteptare. Terminăm acest punct. Trecem la prezentarea Departamentului Politici cu privire la cadrul european. Am uh, depășit un pic timpul alocat, dar nu contează. Cine dorește să înceapă? Doamna Kramer sau domnul de Roy? Frau Kramer, bitte.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 Se pare că da, deși nu văd de aici de unde stau, spune președintele. Doamna Cramar, aveți cuvântul. maar beginnen? Huh? Dank u wel, voorzitter, voor de mogelijkheid om uh, onze studie kort toe te lichten. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie de a-mi prezenta studiul. Sunt foarte mul mă simt foarte mulțumită să vă prezint acest uh, studiu. Suntem cinci experți din țările de jos, dar am cooperat și cu alți experți din Europeană. Pentru pentru a găsi cât mai, un sprijin cât mai larg pentru recomandările noastre. Regulile dreptului internațional uh, privat sunt foarte importante atunci când există aranjamente contractuale transfrontaliere sau căsătorii transfrontaliere. De obicei, uh, totul este reglat la nivel național sau prin convenții internaționale. de, odată cu tratatul de la Amsterdam, Uniunea Europeană poate să ia măsuri și în ceea ce privește dreptul privat și există o serie de dispoziții legate de mai multe situații internaționale. Dar nu sunt acoperite toate domeniile de aplicare. Există lacune și am încercat să găsim lacunele și care ar fi măsurile suplimentare necesare pentru a completa lacunele. Trebuie să încercăm să vedem cum uh, să luăm în considerare toate aspectele dreptului privat. Există o serie de legi procedurale, cum ar fi cea legată de uh, probe, care nu a fost luată în considerare în studiu în dreptul uh, privat internațional există multe aspecte tehnice, există legi tehnice, dar există multe aspecte care vizează și buna funcționare a pieței interne. Și este important ca drept, regulile privind dreptul privat internațional să fie bune. pentru buna funcționare a companiilor din Uniunea Europeană. Regulile sunt esențiale pentru jurisdicția, problema jurisdicției din Uniunea Europeană. Atunci când trebuie să se știe care este dreptul aplicabil pentru ca judecătorii să poată aplica regulile, dar trebuie să ne asigurăm că regulile sunt aceleași peste tot. Apoi, să ne asigurăm că și aplicarea uh, judecăților se face în mod coerent și că uh, sentințele sunt recunoscute în alte state ale Uniunii Europene. De asemenea, jurisprudența unui stat să fie recunoscută și aplicată în alte state membre. Pentru persoanele fizice și persoanele juridice este uh, la fel de important acest lucru. Dacă dreptul privat este armonizat, atunci și interesul cetățenilor va fi um, acoperit. Judecătorii naționali trebuie să aplice dreptul, dar și avocații, ofițerii uh, civili sau notarii. Este este important ca și companiile să știe ce reguli se aplică pentru consumatorii care beneficiază de bunuri sau servicii într-un anumit stat membru, uh, spre exemplu servicii prin internet. Trebuie să știe ce lege se aplică. Un alt exemplu. Dacă se încalcă dreptul unei persoane într-un stat membru, este important ca judecătorul să aplice uh, legi care să fie recunoscute și în restul Uniunii Europene și să prevină încălcările drepturilor. Regulile sunt importante și pentru uh, statutul persoanelor. Spre exemplu, dreptul la un nume în unele state membre este vorba de numele tatălui, dar în alte state se poate alege dacă uh, se aplică numele tatălui sau al mamei. În alte state membre se combină cele două nume. Prin urmare, este bine să existe o cetățenie egală. și toate aspectele vieții, uh, mariajul, căsătoria, divorțul, pensia alimentară, să fie reglementate pentru persoanele fizice, pentru că persoanele care circulă în interiorul Uniunii Europene să beneficieze de drepturi egale. Există 13 regulamente și două directive. și dispoziții fragmentate, cum ar fi în ceea ce privește protecția consumatorului. Am conchis că Uniunea Europeană are competențe vaste în acest domeniu, dar mai există lacune Există reguli specifice în fiecare domeniu, de exemplu, în ceea ce privește divorțul. unde există instrumente separate pentru reglarea pensiei alimentare. Competențele Uniunii Europene sunt și în ceea ce privește dreptul privat, dar și în dreptul familiei. Există și limitări, pentru că e nevoie de unanimitate iar dreptul aplicabil în materie de divorț nu a putut fi uh, reglat. Când identificăm lacunele existente, facem un bilanț al diferitelor instrumente și o analiză cuprinzătoare pe baza unor principii generale, a unor coduri și a unor convenții, am identificat trei tipuri de lacune. Cele legate de limitația, limitarea teritorială, de pildă, înainte de Bruxelles 1, existau aspecte materiale care nu erau reglate. Apoi există lacune sistematice care nici acum nu au fost acoperite la nivel european. În ceea ce privește dreptul patrim patrimonial, asigurări, trusturi, drepturile agențiilor dar și în ceea ce privește uh, drepturile persoanelor juridice. Arbitrajul nu este reglat la nivel european, nici la nivel mondial, bineînțeles, dar se discută acum reglarea lui la nivel european. se discută uh, un instrument important, cum ar fi plângerile colective, unde se pot face progrese. În ceea ce privește familia, există lacune în domeniul căsătoriilor, dreptul aplicabil în acest caz, recunoașterea căsătoriilor, parteneriatele înregistrate și instituțiile care au aceeași valoare și care sunt recunoscute diferit în state diferite. Numele persoanelor fizice nu este reglat, afilierea, protejarea adulților vulnerabili și statutul și capacitatea persoanelor fizice este un aspect care nu este reglat în Uniunea Europeană și care are consecințe asupra liberei circulației a persoanelor. Mi se pare important faptul că trebuie să existe o colaborare cu Convenția de la Haga, cum s-a întâmplat și în cazul pensiilor alimentare. În ceea ce privește numele și persoanele juridice, în privința liberei circulații, nu s-a acordat atenție aspectelor de drept privat pur. dreptul privat intră sub incidența uh, Curții de Justiție. În ceea ce privește un cod european al dreptului privat internațional, trebuie să știm care sunt părțile implicate. Este vorba de cetățeni, de persoanele fizice și juridice, de persoanele care lucrează în justiție, cum ar fi judecătorii, avocații, tribunalele. Având în vedere competențele vaste ale Uniunii Europene, putem să ajungem la progrese mai rapide decât în cadrul Convenției de la Haga. Există două posibilități să ajungem la rezultate printr-o armonizare progresivă, treptată sau printr-o legislație țintită. Există limitări în ceea ce privește dreptul familiei. Acolo există multe lacune, dar trebuie să avem unanimitate în acel domeniu. Acum putem să apelăm la cooperarea consolidată de pildă în cazul divorțului, dacă aplicăm regulamentul Roma 3, dar există un pericol al fragmentării suplimentare și am putea să ajungem la o Europa cu două viteze. Nu este de dorit acest lucru. Prin, consolidarea, prin uh, cooperarea consolidată ajungem la rezultate mai directe. este posibil să ajungem până la urmă la un cod al dreptului privat internațional. Avantajele descoperite și pe care le-am discutat cu experții străini sunt următoarele. Un singur cod uh, este foarte bun pentru că nu mai suntem dependenți de o multitudine de instrumente Putem să fim mai sistematici, să creștem transparența drepturilor și accesibilitatea cetățenilor la drept uh, este sporită. Dar există și alte concluzii pe care le-am uh, formulat cu experții străini. Filozofia privitoare la termenul de cod. În unele state membre, codul de drept civil are un anumit sens, în alte state membre există alte conotații. Trebuie să știm dacă prin cod se înțelege același lucru peste tot. În uh, cadrul dezbaterilor academice se menționează un cod european. Există deja în Germania și în Franța, dar în alte state membre nu, celelalte state membre nu sunt pe aceeași lungime de undă. În ceea ce privește aspectele generale privind la aplicarea dreptului, există lacune care nu au fost acoperite la nivel european. Nu există reguli specifice. Înainte să ne gândim la un cod, trebuie să depășim lacunele existente în ceea ce privește dreptul familiei dreptul material, privind parteneriatele înregistrate, există multe diferențe și trebuie să colaborăm mai mult înainte de a ajunge la un cod european. Ca să închei, pe termen mediu și lung, trebuie să acoperim lacunele identificate, să avem o abordare treptată cu instrumente țintite. Pe termen lung, pe un termen de 15 ani, vom putea să consolidăm acest sistem, acest cadru și să fuzionăm regulile, ajungând la un cod unic european în ceea ce privește dreptul privat internațional. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt pregătită să răspund întrebărilor. Mulțumesc. Doreți să completați ceva? Nee, ik heb eh, groot respect voor de voordracht van mijn collega. Nu, no, prezentarea colegii mele a fost de, suficient de completă, nu am nimic de adăugat. Bine, sunt întrebări? Uh, în mare sunt de acord cu această analiză. Singura întrebare pe care mi-o pun dacă vrem să continuăm cu această cooperare mm, enhanced cooperation, s-ar putea să se adauge situații mai complicate pentru că mă gândesc la căsnicii în spațiul european. Pot, uh, sunt reglementate diferit în funcție de țara de proveniență și deci, pentru mai multă claritate și siguranță juridică uh, am dubii că aceasta e calea de urmat. Înțeleg de ce ajungem să credem acest lucru, pentru că se știe că multe lucruri sunt foarte, aspecte sunt emotive și că nu ar trebui să ne așteptăm ca la anumite state membre să se schimbe ceva dintr-o dată. Nu cred că le va veni mintea la cap peste noapte. și nu cred că vor spune nu e vorba doar de probleme ideologice, ci de persoane concrete, dezavantajate de da, atunci când e vorba de cazuri transfrontaliere. De aceea, rezerva mea este că în acest domeniu n-ar trebui să vorbim de enhanced cooperation pentru că vom ajunge în fața instanței. Mulțumesc. Să adunăm câteva observații înainte de a da cuvântul. Mulțumesc, doamna Tain. Eu aș întreba dacă acest uh, manual european, cum arată baza juridică? E o bază juridică clară sau e la fel de neclară ca și la dreptul comun de achiziții? Nu l-am în față. A doua întrebare. Acoperirea zonelor problematice. V-ați referit la foarte multe domenii. Care ar fi cel mai important domeniu de soluționat? Adică, de exemplu, situația numelui nu cred că e o urgență, dar am putea face oare o listă de priorități? <coughs> Iar apoi, în ceea ce privește o cooperare mai strânsă, când vorbim de armonizare, avem probleme mari și în dreptul familial și în dreptul uh, moștenirilor, suntem la ani lumină distanță unii de alții. Mai e și situația statelor cu sistem common law, dar cred că cooperarea funcționează foarte bine. Uh, bine, și eu am această problemă că trebuie să verific pe listă ce țări sunt incluse și ce țări nu sunt incluse. Asta e tot. Mai și știu că grupul nostru nu dorește un, o, un meniu european, dar nu știu cum ar putea fi soluționată situația. Fiecare dosar are o viață proprie și se dezvoltă independent unele de altele. Eu cred că vom ajunge și la cooperarea mai bună aici la un număr de peste 20, poate peste 25. Mulțumesc. Domnul Stoianov. Bardzo dziękuję, tylko krótką refleksję. Vă mulțumesc. Un singur comentariu. Nu îmi închipuiam că în viitorul apropiat am ajunge să vorbim despre un uh, drept privat internațional comun sau un drept privat uh, european. Este un obiectiv pe termen foarte lung, dar acum trebuie să lucrăm pas cu pas și acele elemente care sunt în interesul cetățenilor sau care au de-a face cu caracterul transfrontalier ar trebui să fie prioritare. Ar fi bine să existe recomandări despre direcția în care trebuie să ne îndreptăm. E adevărat că Bruxelles 1 nu era complet satisfăcător, însă foarte recent am făcut un mare pas înainte acest lucru dovedește că putem să ajungem la o înțelegere. Nu este ușor, însă este posibil. Poate că într-o bună zi va exista o federație europeană. Mi-ar place foarte mult ca acest lucru să se întâmple. Dar până atunci e prea devreme ca să vorbim despre o armonizare legilor. Acum are cuvântul domnul Steanov înaintea domnului Jevska. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru experta noastră. Nu considerați că aceste domenii pe care le-ați identificat dumneavoastră ca fiind uh, lacune au fost lăsate în mod deliberat uh, pentru a nu face parte din domeniul de acoperire a legislațiilor, a legislațiilor europene. Și acest lucru are mai mult ca sigur diferite explicații, tocmai pentru că este foarte greu să împăcăm legislațiile naționale. Dacă mă uit la legislația Bulgariei, trusturile, de exemplu, sau parteneriatele înregistrate uh, nu există, nu au existat niciodată și sunt subiecte destul de sensibile care țin de dreptul familiei, de dreptul succesiunilor. Și e foarte greu, cum spuneam, să împăcăm legislația națională din Bulgaria cu cea din alte state membre. Mai mult, legislatorul național uh, s-ar putea să aibă propriile sale motive pentru care dorește să beneficieze de un opt-out. Iar ceea ce vine de la Bruxelles ar putea să fie văzut ca fiind un fel de dictat. Ați pus la un loc uh, uh, clauzele contractuale cu dreptul societăților. Eu nu cred că acestea pot să fie tratate împreună. Doamna, doamna Lichtenberger are cuvântul. O scurtă observație. Dictat de la Bruxelles e un cuvânt ciudat. E totuși vorba de toate guvernele când se discută acest lucru. Nu e deci un dictat, nu? Mulțumesc. Doamna Kramer? Dank u wel voor uw vragen. Ik ben het helemaal eens. Vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Sunt perfect de acord cu faptul că ar trebui să evităm această formulare, cooperarea consolidată, însă există anumite aspecte. Da, e adevărat că numai același lucru cu 27 de state membre și în, în loc de 15 și știu că este greu în ce privește uh, recunoașterea divorțurilor. Dar e adevărat că nu uh, se aplică în mod sistematic această legislație europeană, deși ar fi bine pentru că altfel s-ar evita fragmentările. În ce privește baza juridică, în tratat există o competență limitată pentru armonizare și în loc de 20 sau 30 de regulamente, ar fi bine dacă s-ar ajunge într-o bună zi la un singur regulament în ce privește aplicarea uh, sentințelor, uh, a hotărârilor judecătorești și recunoașterea reciprocă dar nu avem încă un temei juridic pentru așa ceva în tratatele europene. Da, pot să existe instrumente specifice, instrumente aparte. Nu știu ce se va întâmpla până la urmă. În studiul nostru am încercat să stabilim niște priorități, dar din lipsă de timp nu am putut să le citesc. Dar având în vedere faptul că există atât de mari diferențe între legislațiile naționale, noi am sugerat că în ce privește dreptul patrimonial, de exemplu, există anumite lacune, de asemenea în ce privește persoanele fizice autorizate și ar fi foarte util dacă în această perioadă de criză ar exista această armonizare ar fi avantajos. Există nenumărate dispoziții ce privește libertatea de stabilire, dar nimic care se reflecte dreptul privat internațional. Și, bazându-ne pe tot ceea ce există deja, ar fi bine dacă s-ar face un pas concret înainte din acest punct de vedere dreptul familial, într-adevăr, situațiile sunt foarte, foarte diferite în ce privește parteneriatele de fapt. Există acest caz clasic unde în anumite țări căsătoria între persoane aceeași sex este uh, posibilă și, și chiar și adopțiile sunt autorizate, dar acest lucru nu poate fi uh, autorizate în alte state membre, însă putem să cerem altor state membre uh, care nu recunosc aceste căsătorii uh, să accepte faptul că există o relație contractuală între persoanele respective în momentul în care acestea își schimbă reședința. Este, sunt niște aspecte foarte importante pentru cetățenii europeni, nu sunt aspecte secundare. Numai politica pașilor mici este singura posibilă, după părerea mea, căci acest proiect pentru un cod unic, privat, internațional, nu și are sensul deocamdată. S-a mai spus că există anumite domenii care au fost excluse în mod intenționat din domeniul de acoperire poate și din cauza că nu s-a ajuns la un compromis. Da, dar uh, pe măsură ce trece timpul și soluția uh, va fi, putea să fie găsită, situația se va schimba. Poate că anumite domenii au fost uh, date uitării, dar nu în mod intenționat. Și într-o bună zi vom putea să le discutăm. Cum spuneam, ar fi bine dacă în alte țări uh, am putea să avem o recunoaștere a sistemelor din alte state membre, chiar dacă anumite lucruri nu există în lege. <coughs> Dacă nu există alte întrebări, mulțumesc pentru această discuție și trecem mai departe. Punctul 22. Raportul domnei Ștumberger cu privire la discharge. Mulțumesc. Am menționat aici câteva aspecte cu privire la descărcare. Um, în primul rând, în ceea ce privește poziția instanței, nu există cerințe nejustificate. Utilizarea mijloacelor a fost întotdeauna de mult peste 90%, de data aceasta de 98%. Acest lucru trebuie clarificat, pentru că în multe domenii există probleme în acest sens. Trebuie să fie clar că e vorba de un buget administrativ aici și nu există cheltuieli externe. Totodată însă vedem necesitatea îmbunătățirii eficienței cu privire la durata a, procedurilor. E un subiect care revine mereu. Există o durată mai mare acum, dar uh, puțin mai mare, semnificativă însă în situații de apel. Aici există posibilități de îmbunătățire. Am menționat câte decizii au fost luate și m-am referit și la Icuria, care simplifică mult lucrurile dacă se implementează în mod corespunzător vom putea în, să nu mai scanăm documente, să le trimitem de colo-colo cu poșta și cred că, iată, tehnologia salvează uh, din munca noastră, muncă inutilă, manuală. Și nu, la sfârșit mai menționez că inițiativa de reformă se bucură de de uh, suportul nostru. Iar în 2013, mă scuzați, am spus 1913, deci e nevoie de măsuri structurale în 2013, dar atrag atenția că e important să fie numiți uh, judecători în plus de multe ori uh, discutat acest subiect, a fost discutată distribuirea prin statele membre. Sper că se va găsi o soluție. Mulțumesc. Herzlichen Dank, Frau Lichtenberger. Gibt es da Wortmeldungen zu? Există observații? Mulțumim, doamna Lichtenberger. Ah, Tadeus, te rog. Mulțumesc. Sunt într totul de acord cu ce spune Eva. Aceste observații cu privire la modul de funcționare al instanței sunt foarte importante. Sigur că totul se reduce la o discuție financiară, dar da, trebuie să privim și asupra modului de funcționare. Sunt probleme de bază care afectează întreaga Uniune Europeană. Sunt cere și sunt amendamente pe care le susțin. Domnul Lichtenberger nimic în plus. Amendamentele până pe 20 decembrie. Și acum la întâlnirea cu ușile închise. Îi rog pe cei care în mod normal nu participă să părăsească sala. trebuie să întrerupem două minute ca să oprim și streamingul pe internet. Thank you.